Okay, we can start. Proszę Państwa, otwieram specjalne posiedzenie komisji w nietypowym terminie. Bună ziua! Ne întâlnim, iată, la o oră neobișnuită, dar vom discuta lucruri foarte importante. Știți prea mine, data trecută nu am avut suficient timp la dispoziție pentru a discuta toate detaliile alături de comisie și tocmai de aceea am cerut această a doua reuniune. În același timp, stabilisem uh, de asemenea ca întrebările și comentariile colegilor să fie trimise prin e-mail. Comisia este reprezentată la rândul său. Uh, reprezentanții DG Agri sunt alături de noi și vreau să le punem uh, de la bun început la dispoziție întrebările și comentariile dumneavoastră. Ședința noastră este transmisă pe internet. Estona, slovenă, slovena, uh, galeza nu sunt disponibile. În rest, regimul este complet. Iată, astăzi vom discuta noile amendamente la, la actul uh, delegat uh, inițial 639 din 2014. Aceasta, acesta este singurul punct de pe ordinea de zi a ședinței noastre. Vom afla acum uh, noi detalii cu privire la cea mai recentă propunere a Comisiei pe tema ecologizării. După cum spusesem deja, comisia noastră a decis să, să poartă o a doua discuție pe aceeași temă. Comisia Europeană a răspuns afirmativ la solicitarea noastră. mulțumim pentru asta. Comisia a evaluat uh, ecologizarea și uh, avea uh, de gând să simplifice, să îmbunătățească regulile, în special în ceea ce privește zonele de interes ecologic. Comisia Europeană dorea să uh, obțină mai multă, să aibă parte de mai multă credibilitate în uh, ceea ce privește regulile decise. Bineînțeles, discuția pe tema aceasta a început încă din vara lui anul 2016 și uh, Comisia va prezenta uh, acum, înainte de adoptarea oficială a, a propunerii actului delegat către Colegiul Comisarului, un fel de proiect de act delegat. Uh, după cum vă spuneam, te, uh, actul delegat încă nu a fost adoptat, probabil va fi adoptat la mijlocul lunii uh, februarie, în orice caz, astăzi îl avem alături de noi pe domnul Bascu de la Comisie și îi dăm cuvântul imediat. Aveți cuvântul, domnule director. Je vous remercie, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, bună seara tuturor. Vă mulțumesc că, iată, îmi dați din nou ocazia de a vă prezenta elementele principale ale modificărilor pe care le întrevede Comisia în ceea ce privește regulile cu privire la ecologizare. Voi folosi uh, o uh, prezentare PowerPoint pentru a vă explica mai bine ideile noastre. Uh, propunerile noastre sunt incluse într-un act delegat care modifică actul delegat 639 uh, din 2014, actul delegat uh, mai general pentru ajutoarele, pentru plățile directe și pentru ecologizare. Acest act delegat acoperă și alte modificări de natură tehnică care vizează simplificarea și clarificarea unor dispoziții în vigoare, Uh, dispoziții care vizează plățile directe, plățile cuplate și alte tipuri de plăți. Dar bine, nu voi intra în detaliu pe marginea acestor elemente tehnice. Mă voi concentra pe regulile cu privire la ecologizare, care reflectă până la urmă um, evaluarea uh, primului an de aplicare a noilor reguli cu privire la uh, ecologizare. Exercițiul a început în anul 2016 uh, și este intitulat The Greening Review. Voi începe uh, prezentarea prin a vă prezenta cadrul în care se înscrie această revizuire, principalele rezultate ale examenului demarat și după aceea voi prezenta modificările pe care le întrevede Comisia în uh, ceea ce privește acest subiect și după aceea voi prezenta și uh, etapele viitoare la nivel procedural. De ce am făcut această evaluare? În momentul în care a fost ad adoptat actul delegat cu privire la e ecologizare, în aprilie 2014, vă amintiți prea bine, Comisia Europeană și-a asumat rolul de a organiza uh, o evaluare a uh, zonelor de uh, interes ecologic, după prima, primul an de funcționare a acestor uh, zone, urma să ne concentrăm asupra poverii administrative, asupra potențialului și asupra regulilor echitabile, uh, rezervându-ne posibilitatea de a modifica actul delegat cu privire la plățile directe și uh, ecologizare pentru a remedia eventualele slăbiciuni identificate. Acest examen, această analiză s-a Uh, concentrat asupra tuturor elementelor, nu doar ecologizării uh, sau uh, nu doar asupra zonelor de interes ecologic, ci și asupra celorlaltor elemente ale ecologizării. Este o, o analiză demarată în contextul REFIT, care știți prea bine, este un program de revizuire a actelor legislative europene, un program care a fost demarat ca urmare a diferitelor critici aduse. În uh, contextul acestei uh, analize ne dorim să uh, vedem cum anume pot fi modificate regulile cu privire la zonele de interes ecologic, astfel încât ele să fie mai clare, mai ușor de pus în aplicare. Uh, dorindu-ne, bineînțeles, ca aceste zone să fie acceptate până la urmă și considerate acceptabile de către fermieri și, de asemenea, ne dorim uh, îmbunătățirea performanței de mediu a acestei politici de ecologizare. Acest Greening Review s-a bazat pe mm, diferitele contribuții obținute din partea actorilor, pe analiza punerii în aplicare a regulilor în diferitele state membre, de asemenea. Ce am aflat din acest Greening Review? În primul rând, e cam de vreme să evaluăm în momentul de față impactul de mediu a acestor uh, măsuri de ecologizare. Ecologizarea a fost pusă în aplicare în 2015 și adeseori uh, impactul asupra mediului înconjurător poate fi evaluat doar după câțiva ani. Deci va trebui să mai așteptăm câțiva ani pentru a avea date cât se poate de precise cu privire la impactul real al ecologizării. Dar cu toate acestea, în ceea ce privește acoperirea teritorială, Suprafațe, suprafețele agricole acoperite de condițiile de ecologizare sunt uh, mari. Uh, e vorba despre peste 70% dintre terenurile agricole din Uniunea Europeană care fac obiectul uh, Uh, condițiilor de ecologizare. Acest uh, procent de 70% uh, a crescut chiar în ultimul an la 79%. Deci, iată, avem o acoperire foarte mare. În procentele rămase, 20-29%, Um, sunt incluși micii fermieri, um, micile terenuri agricole care nu primesc uh, subvenții directe. Deci, iată, um, acesta este un uh, indicator care ne arată cât se poate declar cât de important este instrumentul de ecologizare pentru îmbunătățirea impactului ecologic al PAC. Uh, în plus, peste 70% din uh, terenurile arabile fac și ele obiectul unor condiții de ecologizare și din aceste 70% terenuri arabili, 10% au fost uh, declarate în 2015 zone de interes uh, ecologic. Procentul acesta reprezintă în adică numărul de zone sau procentul zonelor de interes uh, ecologic reprezintă la nivel de Uniune Europeană vreo 14% din toate terenurile arabile. Bineînțeles, uh, uh, să nu uităm de compoziția suprafețelor acestor zone de interes ecologic ne dăm seama din această compoziție de faptul că, de, deși există 18 diferite tipuri, tipuri de zone de interes uh, ecologic, se poate constata în anul 2015, dar și în 2016 lucrurile se aplică peste 80%, 90% dintre terenurile acestea de, considerate zone uh, de interes ecologic reprezintă uh, recolte care fixează nitrogenul, după aceea azotul, îmi cer scuze, după aceea pârloage 38% și mai avem și recoltele care fixează diferitele minerale care reprezintă 15%. Iată, este vorba despre o diversitate pe care o lăsăm la latitudinea agricultorilor. Pe baza analizelor uh, acestui uh, Greening Review au fost uh, identificate patru domenii prioritare pentru simplificarea și sporirea până la urmă a ecologizării. Vedeți aici cele patru domenii care au fost identificate. În primul și în primul rând, e nevoie de o specificare mai și clarificare a cerințelor pe care le impunem fermierilor. Uh, ținem cont în special de particularitățile de peisaj pentru a uh, elimina sursele de erori. După aceea, un alt domeniu prioritar este reprezentat de necesitatea de a scădea cerințele tehnice care sunt prea împovărătoare, fără însă a scădea standardele de protecție a mediului înconjurător. Uh, Există o serie de astfel de măsuri care nu au un impact prea mare. După aceea mai avem nevoie de mai multă flexibilitate, o flexibilitate care poate crește performanțele de mediu și mă gândesc aici din nou la particularitățile și uh, dimensiunile diferitelor elemente de peisaj. Primele trei uh, priorități, vedeți, ne-ar putea ajuta să uh, Uh, creștem gradul de atractivitate al unor zone de interes ecologic care sunt benefice pentru protecția mediului, mediului înconjurător. În al patrulea rând am uh, constatat că e nevoie de o armonizare a anumitor uh, cerințe specifice pentru a atinge mai bine obiectivele de mediu ale zonelor de interes ecologic. Ei bine, pe baza acestor domenii prioritare am venit cu 14 măsuri concrete uh, măsuri concrete de modificare a actului delegat. Este vorba de, de propuneri pe care le-am tot dezbătut și, uh, domnule, exper, domnule președinte, a spus că am avut uh, patru ședințe ale experților la care au participat și Parlamentul European. Am, avea, am avut de asemenea două ședințe cu uh, reprezentanții ai producătorilor și ai ONG-urilor. Am avut și o consultare publică în cadrul mecanismului de feedback care a fost uh, creat odată cu regulile uh, mai bunei reglementări. Haideți să vedem care sunt propunerile noastre. În primul și în primul rând uh, încep cu pârloagele avem o propunere de introducere a unei durate minime de șase luni pentru un an calendaristic, oferindu-le agricultorilor posibilitatea de a relua producția pentru a pregăti recolta din anul următor. În ceea ce privește aceste catch crop, propunem eliminarea uh, actului sau uh, termenului care este stabilit uh, pentru semănare înainte de 1 octombrie. Și de asemenea, avem uh, o durată sau propunem o durată minimă comună de 8 uh, luni pentru aceste culturi uh, de acoperire și pentru culturile secundare. Uh, de asemenea, propunem o lărgire a listelor uh, care pot, o lărgire a listei speciilor care pot fi uh, semănate. Uh, dorim introducerea în această listă a leguminoaselor de asemenea. În ceea ce privește recoltele care fixează azotul, propunem Uh, permiterea utilizării unui mix de uh, semințe. Până în momentul de față, agricultorii trebuiau să folosească o singură specie, o singură, o singură sămânță. Ei bine, acum uh, permitem acest melanj de semințe. În ceea ce privește particularitățile legate de uh, peisaj, propunem uh, um, um, amestecarea sau um, melanjarea anumitor tipuri de, uh, de zone tampon uh, și, bineînțeles, venim cu niște reguli cât se poate declare în ceea ce privește lățimea acestora. Uh, de asemenea, propunem fuzionarea anumitor caracteristici de peisaj Uh, există o serie de astfel de elemente, noi propunem uh, uh, fuzionarea lor și, de asemenea, vrem să armonizăm toate condițiile asociate cu aceste sau acestor caracteristici de mediu. Spre exemplu, în ceea ce privește șanțurile, acestea pot fi de maxim 10 metri. Avem, de asemenea, și o suprafață maximă de 0,3 hectare pentru diferitele garduri uh, vii sau pentru uh, lacuri. Vrem așadar să eliminăm confuziile, sursele de eroare, vrem pur și simplu ca aceste zone de interes ecologic să fie mai atrăgătoare pentru uh, fermieri. Știm prea bine că ele sunt uh, benefice pentru mediul înconjurător, vrem să le facem mai atrăgătoare și pentru uh, femei. În ceea ce privește topografia acestor uh, bande vegetale, propunem mai multă flexibilitate pentru că acestea să poată fi declarate suprafețe de interes ecologic și pentru asta propunem mai întâi uh, autorizarea particularităților topografice care pot să ajungă până la o dimensiune maximă și chiar dincolo de dimensiunea maximă prevăzută, conform exemplului. Pe viitor, așadar, vom avea uh, o bandă vegetală de 22 de metri care ar putea fi considerată zonă de interes ecologic. Nu vom exclude de, din acești doi, 20 de metri decât 2 uh, uh, metri. Acești 2 metri nu pot fi folosiți de către beneficiar pentru a răspunde obligațiilor sale. Apoi, pentru cele care au o lățime maximă de 10 metri, uh, Actualmente, uh, fâșile de 12 metri sunt total excluse, pe viitor nu va mai fi așa, ele vor fi acceptate. Uh, nu se exclud, deci, decât cei 2 metri suplimentari. Propunem extinderea conceptului de zonă de interes ecologic și la aceasta a doua dimensiune, pentru a putea avea anumite zone, așadar, marginale, care pot fi considerate uh, pe viitor zone de interes ecologic. Pentru a defini apoi condițiile de producție, propunem să interzicem uh, folosirea uh, anumitor culturi pe patru tipuri de suprafețe, pe pârloage, pe culturile secundare, pe Uh, culturile de plante care captează azotul și, uh, de asemenea, pe um, terenurile unde se um, uh, plantează anumite culturi secundare. De ce facem asta? Pentru a putea răspunde interesului suprafețelor de interes ecologic care au ca obiectiv dezvoltarea și păstrarea biodiversității. Sperăm noi că în 2015 că sperat noi că în 2015 și 2016 un număr mare dintre aceste zone de interes ecologic să poate fi exploatate intensiv. Însă asta, practic, ar, contra, ar fi contrar obiectivelor pe care le-am stabilit prin propunerea noastră. Trebuie spus însă că uh, durata acestei interdicții uh, a devenit coerentă uh, în comparație cu uh, durata minimă a prezenței sau a păstrării uh, suprafeței uh, de interes ecologic. Luăm în calcul și specificitatea culturilor secundare stabilite prin aceste precizări. Au existat anumite chestiuni care mai trebuiau rafinate și prin proiectul de act delegat am introdus o derogare specifică pentru aceste culturi uh, secundare stabilite prin uh, aceste zone de interes ecologic, pentru că totul ar trebui calculat începând cu data recoltei culturii principale. Apoi clarificăm uh, termenul de neproducție uh, pe uh, pârloage și pe uh, fâșile de teren adiacente terenurilor agricole. Așadar, acestea sunt principalele aspecte de luat în calcul, apoi principalele etape care urmează. Ei bine, în primul trimestru al lui 2017, Comisia va finaliza procesul de luare a deciziei în mod formal și va adopta acest uh, act delegat, apoi acesta uh, va intra în uh, vigoare după examinarea de către Parlament și Consiliu cât se poate de repede. Asta pentru a putea permite statelor membre să aplice deja anumite dispoziții din 2017, dacă statele membre își doresc acest lucru. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că există o notă explicativă care va preciza exact cum se vor pune în aplicare anumite dispoziții Uh, și această notă explicativă va fi trimisă statelor uh, membre. Ea trebuie să lămurească, practic, modul în care se aplică anumite interdicții pe anumite tipuri de suprafețe de interes uh, ecologic. De asemenea, se va explica cum vor putea fi controlate aceste interdicții de către statele membre. Iar acum, concluziile. Considerăm că măsurile pe care le-am gândit în acest proiect de act delegat uh, creează un ansamblu destul de uh, echilibrat care permite o ajustare a regulilor actuale pentru că acestea să devină mai simple, pe de o parte, mai ușor de înțeles uh, și mai ușor de pus în aplicare de către agricultori, dar în același timp și mai eficiente din perspectiva mediului. Toate acestea ar trebui să permită îmbunătățirea legitimității și credibilității uh, măsurilor de ecologizare care au fost hotărâte în 2013, care sunt un element esențial în perspectiva discuției legate de viitorul politicii agricole comune, dar și încerpește viitorul cadrului financiar multianual. Și apoi, în ultimul rând, aș dori să subliniez că aceste propuneri uh, larg dezbătute s-au bucurat de sprijinul uh, experților în marea lor majoritate. Vă mulțumesc! Mulțumim. Doamnelor și domnilor, avem 12 uh, solicitări de intervenție. Ok, we can start. Ale nie więcej niż dwie minuty. To wtedy się wyrobimy rog pe cei care intervin să nu depășească două minute. Domnule Des. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să mulțumesc de asemenea Comisiei Europene pentru această prezentare. Văd uh, multe elemente pozitive în aceste propuneri. Mi se pare uh, foarte bine că se stabilește un termen limită, limită pentru culturile sec- secundare. Trebuie să vedem care însă e cea mai bună, cel mai bun termen. Uh, în orice caz, culturile secundare au un efect mai mult decât posibilită, decât pozitiv Uh, mi se pare că sunt foarte, culturile secundare sunt foarte plăcute de către fermieri. De 15 ani uh, sunt fermieri și uh, îmi dau seama că în ultimii ani apar din ce în ce mai multe astfel de culturi secundare care de altfel fixează humusul în, sol. În sol. După aceea, Vroiam să vă întreb, să vă pun o întrebare legată de zonele tampon. Ce se întâmplă în cazul în care, pe lângă un gard viu sau ce știu eu, un uh, șans, mai există și un drum? Ce se întâmplă cu drumul acesta de acces? Ministrul uh, Agriculturii din uh, uh Bavaria spunea că e păcat că fermierii nu uh, Uh, nu uh, folosesc într-o manieră mai optimă zonele de interes ecologic, respectiv aceste zone tampon de o parte și de alta al culturilor. Dar, din păcate, conform uh, regulilor din Bavaria, aceste zone nu pot fi în niciun fel întreținute sau amenajate de către de către fermieri. Deci, iată, regulile europene intră într-o coliziune directă cu regulile din uh, diferitele regiuni europene. Uh, știu că n-am mult timp la dispoziție, vreau doar să spun că nu mi se pare corect, nu mi se pare deloc uh, parlamentar faptul că toate aceste propuneri vin într-unul și același act delegat. Eu cred că uh, se vorbește aici despre teme diferite care ar trebui să facă obiectul unor uh, acte delegate diferite. Următorul vorbitor. Mai întâi aș dori să Salut aceste propuneri de modificare ale Comisiei. Există două domenii în legătură cu care mulți îmi vor împărtăși opinia, cred. Mă gândesc mai întâi la folosirea pesticidelor. În anumite cazuri, acestea sunt indispensabile. Pur și simplu nu poți cultiva fără să le folosești. Mă refer, de exemplu, la culturile de raghid ambrozia. Uh, pur și simplu, în uh, cazul acestor culturi, uh, nu se pot stârpi buruienile altfel. Aceste culturi sunt prezente mai ales în, în Estonia și în Polonia. Dar oricum, chestiunea afectează toată Europa. Prin urmare, aș ruga Comisia să mai reflecteze la aceste aspecte, pentru că uh, mi se pare că o astfel de măsură n-ar fi uh, bună. Ar trebui să mai reflectăm deci la ea. Domnul Planen. Câteva aspecte, uh, domnule președinte. Per ansamblu, salut și eu aceste propuneri. Cred uh, că este foarte important uh, să avem mai mulți copaci în peisajul agricol european din mai multe motive, dar mai întâi pentru a putea lupta cu schimbarea climatică. Dacă ne gândim puțin la situația de acum 50-100 de ani, existau mult mai mulți copaci în peisajul agricol european față de ce se întâmplă în acest moment. Deci ar trebui să integrăm mai mult copaci în peisajul agricol. Uh, Există aici o, un sector, cel al uh, activităților agricole combinate cu uh, uh, cele forestiere. E o chestiune care se dezvoltă acum în sudul Franței, dar cred că ar trebui să ne gândim la ea pentru tot pentru toată Europa. Eu cred că astfel de zone pot oferi și locuri de muncă în agricultură și oferă fermierilor ocazia să diversifice. Apoi, în ceea ce privește folosirea pesticidelor în uh, zonele ecologice, bine, întreaga idee a acestor zone ecologice este să uh, uh, fie libere de pesticide. Deci nu cred că trebuie să ne întoarcem la uh, acel aspect. Apoi mai există o chestiune uh, importantă. Uh, există un fenomen datorat schimbării climatice um, la care asistăm mai nou în Europa și anume ploi torențiale. Uh, acestea sunt problematice pentru uh, fermieri. Ei trebuie să găsească căi de gestionare a apei, uh, trebuie să se gândească la ce plante ar putea uh, planta pentru a ajuta la dispersarea apei care cade în cantități ureașe. Trebuie să fim însă foarte atenți aici, pentru că am văzut clar cum s-a lucrat în Regatul Unit din cauza Brexitului, dar situația este la fel peste tot, că Europa urbană subvenționează Europa rurală iar la schimb uh, Europa uh, urbană cere anumite lucruri de la fermier. Există aici o anumită relație și cred că multe dintre elementele enumerate aici practic sunt uh, solicitări ale Europei urbane de la Europa rurală, lucruri pe care le cer la schimb pentru subvenții. Mulțumim. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte uh, rapid. Uh, dacă nu putem decât să ne bucurăm uh, de aceste propuneri de simplificare, eh, bine, eu mai au îndoiele în ceea ce privește simplificarea propusă. Uh, știu că sunt uh, anumite dificultăți pe care le au agricultorii în ceea ce privește aceste zone de interes ecologic. Pot să spun însă că Consiliul pe 28 februarie 2013 a spus că toate aceste zone nu vor avea impact asupra potențialului de producție european. Astăzi uh, însă vedem uh, că există anumite propuneri care merg spre simplificare, uh, dar asta ne va duce până la urmă la o reducție, reducere semnificativă a anumitor culturi. Suntem dependenți de anumite asemenea culturi, depindem mult și de importuri în acest sector, prin urmare cred că este important ca activitățile acestea pe plan european să fie bine gândite. Sunt obișnuită să spun că cea mai bună uh, simplificare rămâne totuși uh, uh, consecvența regulilor pentru agricultori. Și aici aș avea o întrebare pentru comisie. De ce nu vorbim despre chiar toate elementele care interesează pe agricultori? Este vorba despre pârloagele folosite pentru miere de albine. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu uh, colegilor mei uh, spunând uh, că sunt salutare aceste propuneri. Eu sunt printre cei care susțin aceste măsuri. Cum mi s-a spus astăzi, însă ne lipsește un recul. Nu ne gândim și la costurile acestor măsuri. Cu toți înțelegem însă că situația este complexă. Ni se propun însă niște măsuri pentru a revizui cadrul actual. sunt anumite acte delegate care limitează, pe de altă parte, acțiunile uh, Parlamentului. Pentru că va trebui să fim constrânși de ajutorul acordat. Acum, eu nu contest ideea de a avea această revizuire, s-a cerut o simplificare, însă contest forma. Pentru că actul delegat, evident, va reduce munca pe care o va face Parlamentul European. Și așa cum a spus și Eric Delaie, eu cred că nu putem la urma urmei să uităm că există și agricultori și nu putem să tot schimbăm lucrurile, pentru că la final nu o să mai avem suficient suficientă distanță și vom induce niște transformări atât de mari încât acestea vor perturba multă muncă depusă de agricultori pe teren. Într-o țară precum Franța, plățile specifice pentru 2015 încă nu au fost făcute și venim cu niște schimbări pentru a armoniza regulile. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că, bun, propunerile sunt interesate, dar poate prea premature și poate prea complexe eu fac parte din cei care sunt de părere că trebuie să fim atenți la aceste solicitări de simplificare permanente. Și mă gândesc de asemenea că, spre exemplu, interzicerea folosirii pesticidelor pe acele suprafețe de interes ecologic doar nu e o măsură așa măsurică, ci o măsură importantă. Și am auzit tot felul de zvonuri, cum că asta o să vină și o să pună la sub semnul întrebării dezvoltarea acestor zone vegetale și așa mai departe. Trebuie să recadrăm totul în context. Avem nevoie de acest aceste zone, însă faptul că se vor elimina pesticidele, asta n-ar însemna că va trebui să uh, limităm și uh, suprafețele acestor zone. De aceea cred eu, eu da, trebuie să fim progresivi înspre înverzirea, ecologizarea agriculturii, dar nu putem lua măsuri cu efect în cascadă prin acte delegate, care vor reduce uh, intervenția Parlamentului European, pentru că acesta nu va putea fi decât un vot pozitiv sau un vot negativ. Mulțumesc, urmează domnul Dolanu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, actele delegate, bun, par să fie o necesitate absolută, pentru că în momentul în care mergi pe teren îți dai seama că agricultorii nu sunt deloc fericiți cu situația actuală și că, într-adevăr, mulți dintre ei cer niște schimbări. Acum, e adevărat, cifrele demonstrează, există această dorință de ecologizare, dar în același timp se refuză constrângerile. Și re, până la urmă, urmei, prea multe constrângeri ucid constrângerile. Așa că e nevoie de simplificare, nevoie de flexibilitate pentru anumite criterii, tocmai pentru a ține seama de specificitățile fiecărui teritoriu, spre exemplu. Gândiți-vă, cei de la câmpie nu funcționează exact la fel cu cei de la munte sau cei de, de pe șes. E diferit. De aceea trebuie să fim conștienți de asta și trebuie să acordăm oarecare marjă de manevră statelor membre ca să se poată adapta. Și așa cum spunea și colegul adineori uh, în Franța, am încercat să facem acest lucru. Acum, uh, producția aceasta vegetală, producția animală, bun, cele două merg mână-mână, sunt legate și e în interesul nostru al tuturor ca uh, crescătorii să poată să și producă pe terenurile lor uh, mâncarea pe care o vor da animalelor, nu? Pentru că e ceva foarte important și din punct de vedere ecologic, dar și economic. Și de aceea trebuie să încurajăm crearea acestor uh, uh, pășuni permanente, să încurajăm aceste culturi intercalate, culturi secundare. Eu sunt printre cei care își doresc, într-adevăr, o simplificare, în așa fel încât să redăm un pic de speranță și un pic de încredere agricultorilor care astăzi au impresia că se află așa într-un fel de gaură neagră. Mulțumesc și acum doamna Mila. Cu microfon vă rugăm. Domnule președinte, mulțumesc mult. Agricultura a dovedit de multe ori că ia în serios protecția mediului înconjurător și iată, actul acesta delegat încorporează o serie de elemente care, într-adevăr, ar duce la o ușurare a poverii, la o simplificare a lucrurilor. Eu personal uh, îmi doresc ca zonele de interes ecologic uh, din uh, landul german pe care îl reprezint să crească și dacă vom reuși să creștem aceste supra, suprafețe și mai mult decât atât să și cultivăm uh, anumite zone cu uh, plante leguminoase, ei, cred că am putea obține rezultate mai mult decât pozitive. Aceste uh, toate reușitele obținute în ceea ce privește recoltele bogate în proteine uh, ar putea să fie însă periclitate în cazul în care regulile cu privire la pesticide, la pesticide vor uh, intra în vigoare. Într-adevăr, în, un, în unele situații pesticidele nu sunt uh, necesare, dar există recolte pentru care uh, pesticidele uh, trebuie să poată fi folosite și mă refer aici la culturile acestea bogate în uh, proteine. În cazul unora dintre acestea sunt uh, absolut necesare toate produsele fitosanitare. Deci vreau să întreb de ce Comisia Europeană dorește această interdicție? În ce măsură interdicția aceasta va con- contribui într-adevăr la simplificarea ecologizării, pentru că acesta este subiectul pe care îl discutăm, nu? Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, aș dori mai întâi să mulțumesc reprezentantului Comisiei, domnului Bascu, pentru că, bun, aceste acte delegate se pot bucura de sprijin, dar poate că ar fi trebuit să mergem și să fim mai ambițioși, nu? Și să mergem și mai departe. Și, mai mult decât atât, e un pic cam timpuriu să putem să evaluăm încă de pe acum ecologizarea, pentru că aplicarea sa a început e, foarte recent și poate că e prea devreme. Cu toate acestea, eu recunosc faptul că există și aspecte cu, în mod clar pozitive, însă mă îngrijorează anumite lucruri și mă voi referi concret la câteva dintre aceste aspecte. Mai întâi, Reducerea totală a substanțelor fitosanitare și a suprafețelor astfel uh, în, care se folosesc acestea. Aliniatele 2, 9, 10, precum și suprafețele agricole, articolul uh, aliniatul 7, tot de la articolul 45. Această interdicție totală, din câte înțeleg eu, nu? S-ar putea justifica. Cu toate acestea, s-ar putea ca din punct de vedere al agronomiei, poate și economic, dar din punct de vedere al agronomiei, s-ar putea justifica utilizarea acestor plante pentru a fixa azotul în aceste suprafețe cu interes ecologic. Dar nu uitați că aceste suprafețe cu interes ecologic nu produc produse cu etichetă ecologic, nu? Deci fără pesticide. Dar mă întreb în ce măsură s-ar putea prin această modificare a articolului 45 se introducem această măsură. Au dispărut și niște aspecte din text care mie mi se păreau foarte important. Diminuarea, spre exemplu, gazelor cu efect de seră, uh, uh, producția în ceea ce pentru plantele care fixează azot. Uh, bun, eu cred că aici această simplificare e o falsă simplificare, ce va duce la mai multă birocrație. Cum se vor face controlele? Va fi ceva foarte complicat și pentru a încheia, domnule președinte. S-ar putea găsi niște soluții undeva pe o cale de mijloc. Însă, așa cum este acum redactat textul, mie mi se pare, din punct de vedere al agriculturii, că nu e neapărat soluția cea mai bună. Mulțumesc! Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul meu de vedere, evoluția politici agricole comune, care o adevărată uzină de gaze, i-a implins pe fermieri la o productivitate maximă pentru a salva uh, familia lor și pentru a face față concurenței de pe piața mondială. De aceea, produsele care au un impact asupra mediului sunt și utilizate în această agricultură. Acum, Poate că o să, la un moment dat, nu o să mai vrem să mai inverzim mai, uh, politica agricolă comună, însă Curtea de Conturi uh, consideră că nu prea sunt beneficii la această ecologizare. De aceea cred eu că devine pe, uh, cât de curând o obligație, uh, pentru că costă foarte scump și respectarea tuturor regulilor care sunt impuse agricultorilor nu este neapărat o, o soluție foarte bună, pentru că aceștia depind de aceste subvenții și de aceste ajutoare, pentru că e vorba de supraviețuire și multe sectoare sunt astfel afectate. Și deci, a, viitorul Europei va depinde și de viabilitatea agriculturii și fără un context economic favorabil, care să fie și favorabil și agricultorilor și care să le permită să-și modifice practicile prin dezvoltarea unor noi practici, nu prea văd cum ne vom uh, descurca, pentru că la un moment dat va exista o creștere a prețurilor și restul, de fapt, va decurge din aceasta. Și mă întreb eu, care sunt până la urmă condițiile dumneavoastră pentru a reglementa piața în fond, nu? Și pentru a evita ca astfel agricultorii să fie victimele unor produse importate cu concurență neloială și care vor fi efectele concrete ale unei astfel de politici. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pani poseł Petir. Mulțumesc și acum doamna Petir. Zahvaljujem komisiji na dostavljenom Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru această propunere, al cărui scop este tocmai să simplifice procesul acesta de ecologizare al agriculturii. Însă nu trebuie să facem niște prevederi care există în momentul de față să fie și mai stricte pe viitor. Unii colegi s-au referit ca la, la faptul că anumite fragmente sau segmente din această propunere au modificat textul inițial și propunerile sunt mai constrângătoare și se pune mai multă presiune pe fermieri. Spre exemplu, utilizarea uh, pesticidelor în aceste zone cu interes ecologic, termenele limită pentru prelungirea de la 6 la 7 luni pentru părloage, Apoi, în opt state membre, știu că a existat o solicitare către Comisia Europeană pentru a renunța la această interdicție a pesticidelor în zonele agricole. și la alte prevederi asemănătoare și să rețină perioada de șase luni pentru părloage. Eu cred că pe la un moment dat va fi nevoie de anumite mecanisme de control, în așa fel încât să fim în măsură, într-adevăr, să simplificăm sistemul. Și sunt îngrijorat, pentru că aici se face totul prin acte delegate. E vorba de plăți, plăți pentru tineri fermieri. Uh, persoane juridice, persoane fizice care uh, se află dintr-o dată plasate pe picior de egalitate, indiferent de dimensiunile uh, fermei. Și mă gândesc eu că ar trebui la un moment dat să facem o distinție între tinerii fermieri, cei începători, ca să zic așa, și să vedem cum vom reglementa plățile. Da. Da, mulțumesc, domnule. Domnul Puda. Sigur că este de apreciat fiecare încercare din partea Comisiei de simplificare a unor proceduri Însă aș fi tare curios cu câți fermieri s-a stat de vorbă înainte să se vină cu astfel de modificări și nu numai. Pentru că și eu sunt de părere că aceste modificări trebuia să fi fost uh, mult mai ambițioase decât cele pe care le avem noi acum uh, pe masă. Nu mă voi referi la partea cu pesticide și aș vrea să mă refer în câteva cuvinte la chestiunea legată de terenurile care sunt pârloagă, care intră în acest circuit de greening, Însă trebuie să nu uităm un lucru, că odată acest, aceste terenuri au intrat în circuitul de greening și stau 5 ani de zile, potrivit deciziei Curții Europene de Justiție, ele intră într-o altă categorie de folosință, în speță la pășuni și la fânețe permanente, iar dacă fermierul dorește să le schimbe categoria de folosință, are de parcurs o procedură atât de stufoasă cât de multe ori renunță la parcurgerea acestei proceduri. Deci iată că în loc să venim să simplificăm până la urmă um, aceste proceduri, fie mă rog, nu ne atingem de ele fie le lăsăm mai departe acolo unde sunt și nu facem nimic să le să, ca într adevăr să simplificăm până la urmă viața fermierilor. Uh, pe de altă parte, am fost foarte atent la ceea ce a însemnat uh, chestiunea legată de terenurile în pantă și care este dimensiunea benzilor de, uh, de arbust care pot să fie acolo cultivate sau, mă rog, plantate. Aș vrea să întreb Comisia ce se întâmplă în ipoteza în care un teren care intră în circuitul de greening se constată pe acel teren că la un moment dat alunecă dacă fermierul intervine și încearcă să planteze copaci pe acel teren pentru a stopa aceste alunecări uh, vine mă rog comisia europeană prin structurile de resort și spune că nu ai voie să faci această chestiune. deci iată o chestiune care ține până la urmă de inflexibilitatea uh, prevederilor uh, regulamentelor mă rog, regulamentare și eu cred că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă în realitate, în practică. Pentru că așa cum sunt aceste modificări, în opinia mea, n-a stat de vorbă foarte mult cu fermierii care, într-adevăr, trebuie să aplice aceste uh, prevederi. Mulțumesc. Pan posel Hausling. Domnul Häusling, Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să vă amintesc care a fost uh, obiectivul ecologizării. Vreau să facem ceva pentru mediul înconjurător, pentru biodiversitate. Vreau să uh, aducem până la urmă servicii comunității prin intermediul promovării biodiversității. Dar dacă mă uit la rezultatele, primele rezultate ale ecologizării, îmi dau seama că, până la urmă, rezultatele sunt zero. Vorbim despre niște măsuri de ecologizare și niște rez rezultate ale acestor măsuri care până la urmă nu sunt resimțite de opinia publică. Nu s-au sprijinit, nu s-a sprijinit biodiversitatea. Domnule Des, uh, știți prea bine că există limite ale tuturor acestor uh, măsuri. Dacă mă uit la culturile secundare și modul în care sunt gestionate ele, <laughs> îmi dau seama că, până la urmă, efectele pe term- pentru mediul înconjurător sunt mai mult decât uh, minime. Două uh, um, sau o, o serie de te, teritorii vor fi uh, de acum înainte lipsite de pesticide. Ei, nu știu,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 sau unii sunt foarte critici la adresa acestei uh, măsuri, cel puțin atunci când vine vorba despre leguminoase. Ei, leguminoasele pot fi crescute foarte frumos și fără uh, pesticide uh, și alte plante de asemenea. Deci, faptul că există niște critici aici care spun că pesticidele sunt absolut esențiale, mă întristează, nu pot să mă duc acasă și să le spun fermierilor mei cât de ridicoli sunt Uh, fermierii din alte state membre ale Uniunii Europene. Deci eu sprijin până la urmă propunerile Comisiei Europene care încearcă până la urmă să salveze ceva dintr-o componentă de ecologizare care ar fi trebuit să fie esențială în contextul politicii agricole comune. Mulțumesc. Uite, nimeresc exact la momentul potrivit pentru că părerea mea este chiar contrară Am tot discutat despre pesticide, nu-i așa? Să nu uităm că există mai multe elemente care trebuie să fie luate în considerare în bilanțul ecologic pentru fiecare zonă de interes ecologic, pentru fiecare zonă plantată cu legume, leguminoase care nu uh, uh, pentru care nu sunt folosite uh, pesticidele, se salvează practic acea zonă din ghearele chimiei. Vorbeați uh, despre diferite limite pentru zonele tampon. De ce n-ați uh, de ce ați venit cu aceste propuneri care sunt de fapt un minim? Uh, până la urmă? De deci ce nu n-ați dat niște cifre clare, niște granițe cât se poate declare? După aceea, în al doilea rând, Chiar credeți că actul acesta delegat va fi modificat în uh, urma discuției cu noi sau ați venit pur și simplu în fața noastră pentru a face act de prezență, în timp ce comisarul uh, deja promulgă acest act delegat? Și încă o întrebare. Oare nu avem nicio șansă de a vă convinge că acest act delegat uh, gigantic ar trebui să fie împărțit în 14 acte delegate separate? Mulțumesc! Ok. Te dva ostatnie pytania mają swoją wartość polityczną. Bun. Evident că aceste întrebări au și conotație politică. Dau cuvântul Flanagan. just waiting for my name, sorry. Domnul Flanagan, da, așteptam și eu să-mi aud numele, mulțumesc. În mod foarte clar, tot ceea ce sau mă rog, când încercăm să simplificăm viața fermierilor, e o idee bună. Pentru că acum lucrurile s-au complicat atât de mult încât cred eu că mulți uh, fermieri nici nu mai au curaj să, să-și continue activitatea. Din experiența mea, mi se pare uh, ciudat faptul că ne pripim așa și ne tot grăbim să simplificăm lucrurile din pilonul 1, când există niște lucruri în pilonul 2 care ar trebui să ne ducă la mai multă analiză, pentru că, e clar, schemele sunt foarte complicate pe niște terenuri care au un potențial imens pentru biodiversitate și pentru durabilitate. Și mă întreb eu, când uh, o să ajungem să și simplificăm uh, și acele plăți? pentru că am impresia că ne grăbim pe un aspect care e mai puțin complex decât cel din pilonul 2. Și o, o analiză a pilonului 2 ar fi binevenită. Apoi aș vrea și eu să știu ce înseamnă modificările pe care le doriți și referitor la ce spunea colegul Brennan felul în care zonele urbane finanțează într-un fel sau altul zonele rurale. Eu vin într-un orășel mic și pot să vă spun că de multe ori oamenii își pun întrebări cum sunt cheltuiți banii. Și dacă e să trebuiască să ne uităm la ceea ce se întâmplă, nu e neapărat un argument pozitiv pentru înverzire. Uh, pentru că cineva poate să primească anumite sume, plăți unice pe anumit hectar, 300 uh, de euro, știu eu, nu știu, pentru uh, ecologizare și terenul următor, ferma următoare primește doar 100 de euro și atunci, în fond, ei fac de fapt exact același lucru, dar primesc sume diferite. Și dacă există o astfel de incoerență, e clar că uh, tragem semnalul de alarmă și pur și simplu invităm Comisia de Control Bugetar să vină să examineze lucrurile. Ce putem face aici? Pentru că asta, în mod foarte clar, sublinează toate intențiile noastre bune. Apoi, pentru terenurile nearabile, Există anumite trăsături, cum ar fi, nu știu, copaci sau altceva și ești penalizat dacă ai copaci. Mie mi se pare un pic uh, contradictoriu, nu? Având în vedere ce știm noi despre agropăduri și învățăm mai multe cât de beneficii, câte multe beneficii ar putea avea dacă am avea uh, și păduri pe terenuri uh, arabile. Gândiți-vă la animale adăpostite și așa mai departe. De ce așa o contradicție aici? Pe de o parte se spune, bune, vrem, vrem ecologizare și pe de altă parte nu vrem copaci. Nu știu, mi se pare că e mult prea complicat ar trebui simplificare, dar simplificarea de lea și salutăm o simplificare, mai ales în pilonul 2. Profilacticznie pan nie patrzył moją stronę, aby nie widział. Bun. Nu v-ați uitat înspre mine, pentru că tocmai, tocmai era să dau cu ciocănelul. Așa că a fost foarte iscusit din partea noastră să nu vă uitați deloc la președinte. Mulțumesc, domnule președinte și eu salut uh, simplificările propuse. Cred uh, că este important să eliminăm măcar o parte din birocrație. Uh, dați-mi voie să revin asupra problematicii pesticidelor în contextul zonelor de interes ecologic. Mi se pare problematic că domnul Heusling uh, uh, își bate joc de fiecare progres pe care îl facem. Fermierii noștri nu merită astăzi. Din 2013 încoace multe s-au întâmplat și cred că a venit momentul să spunem și mulțumesc Uh, un mulțumesc călturos către fermierii din uh, Europa care, iată, sunt dispuși să pună în aplicare toate uh, propunerile acestea care vin din partea Comisiei Europene. Și unele dintre aceste propuneri sunt de calitate și nu merită să fie diabolizate avem nevoie de fiecare hectar uh, pe care îl putem obține pentru aceste uh, um, plante producătoare de proteine care nu sunt uh, Um, pentru care nu sunt folosite pe, pesticide. Oare Comisia Europeană știe care este comparația pe care o putem face între producțiile din Uniunea Europeană și producțiile pe care le importăm din uh, afara Uniunii Europene? Ei, uh, cred că din ceea ce privește din perspectiva sănătății solului și mediului înconjurător, aceste culturi ale noastre sunt net mai puțin uh, periculoase pentru mediul înconjurător decât culturile similare din statele terțe. Eu, într-adevăr, o temă foarte importantă, salutăm modificările, dar uh, ne punem întrebarea dacă fermierii europeni vor mai face față tuturor acestor uh, simplificări care vin din nou și din nou. Deci, dacă Comisia Europeană vine cu simplificări. Simplificările trebuie să fie sincere. Haideți să ne bazăm pe date reale, trebuie să vedem care sunt uh, rapoartele și bilanțurile agriculturii europene în comparație cu agricultura da iurea și doar pe baza acestor date concrete trebuie să uh, se facă propuneri. Mulțumesc. Comisia Europeană are uh, legături cu uh, agricultorii și noi, de asta ne-am întâlnit aici. Mulțumesc, domnule președinte. Din uh, intervenția lui Martin uh, n-am tras concluzia că ar diaboliza toate propunerile Comisiei Europene, ci din potrivă. La rândul meu accept majoritatea acestor propuneri. A venit timpul să vedem ce funcționează, ce nu funcționează. Uh, totul trebuie să fie reglementat. Dimensiunea gardurilor vii ale ale șansurilor, etc. Dar zonele de interes ecologic și, uh, cu pesticide, ei mie mi se pare că așa ceva este inacceptabil. Pe zonele acestea de interes ecologic uh, ar trebui să ne asigurăm că uh, Uh, gestiunea se face cu responsabilitate și pesticidele încalcă această idee de responsabilitate. Avem nevoie de, re, de terenuri rotnice și să nu uităm că mai există și speciile bio. Uh, soia poate fi produsă și bio. Avem o responsabilitate deosebită pentru acest uh, subiect. Și după aceea se mai pune întrebarea de câtă soia avem nevoie aici în Europa. Trebuie să creștem producția de carne pentru a crește producția de soia. Oricum, producția de soia nu mai poate crește la nivel european. Deci ar trebui să ne gândim ce facem și cu producția de carne. Dar în orice caz, pesticidele pe zonele de interes uh, ecologic nu, interdicția este Uh, este esențială, Comisia Europeană merge în direcția cea bună, uh, nu am putea să explicăm altfel zonele acestea de interes ecologic. Uh, Comisia Europeană a, a vorbit și despre producția durabilă și dacă vrem într-adevăr să avem pe viitor o producție durabilă, ei bine, producția actuală trebuie să se schimbe, trebuie să luptăm împotriva pesticidelor și aceste zone de interes ecologic și experiențele acumulate ne-ar putea ajuta. Mi se pare că toată lumea a intervenit, nu-i așa? Da. Așteptările noastre de la Comisia Europeană, vă dați seama, sunt mult mai mari. Bineînțeles, ne dorim simplificare s-ar putea să fie până la urmă ultima oportunitate pe care o are Comisia Europeană pentru a veni cu simplificări, cel puțin în uh, momentul acesta al deceniului. Bineînțeles, trebuie să ne gândim și la competitorii din uh, străinătate. Se pune întrebarea dacă ar mai trebui să importăm soia modificată genetic care este cultivată cu ajutorul uh, unor cantități uh, enorme de pesticide. Sau, uh, din potrivă, ar trebui să avem propriile noastre recolte similare, care nu sunt modificate genetic, dar care dau și un randament bun. Cu siguranță am putea găsi o soluție Bine, mie mi-ar, mi-ar plăcea să nu mai existe deloc uh, pesticide, dar trebuie să fim realiști. Uh, pesticidele nu pot fi eliminate întru totul. Oricum, trebuie să discutăm cât se poate de sincer cu agricultorii în cazul în care venim cu interdicții, pentru că interdicțiile ar putea, într-adevăr, avea un efect asupra uh, Uh, randamentelor. Și după aceea vreau să vă întreb de ce uh, termenul pentru culturile secundare a fost, a uh, fost, a fost prelungit până după 15 octombrie. Pentru că în funcție de climă, să nu uităm și dacă vrem într-adevăr să recoltăm ceva, Uh, culturile trebuie să fie semănate până la finele uh, lunii septembrie și dacă avem această, acest termen pentru culturile secundare, uh, e clar că nu o să mai avem recolte de toamnă. Bine, acestea ar fi întrebările mele. Dacă nu mai există alte întrebări, domnule director, vă dau cuvântul. Nu trebuie să vă grăbiți, aveți suficient timp la dispoziție. Merci, Monsieur le Président, et merci donc à tous les intervenants. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentarii, sugestii, aprecieri și întrebări. Toate acestea în legătură cu acest proiect de uh, act uh, delegat. Asta arată interesul pe care l arătați uh, pentru politica aceasta de ecologizare. Mă voi referi și la ultima dumneavoastră intervenție și voi vorbi despre simplificare. E adevărat că ultima reformă a politicii agricole comune uh, a dus după sine o anumită complexitate. Avem o politică mai ambițioasă, care trebuie să fie și mai eficace și mai performantă în ceea ce privește obiectivele, obiective legate de securitate alimentară, gestionarea resurselor naturale, uh, echilibru teritorial și așa mai departe. Firește, avem o multitudine de obiective uh, care complică această politică și, de asemenea, și punerea sa în aplicare. Însă este clar, având în vedere preocupările exprimate foarte repede în 2013 și în 2014, că simplificarea a devenit uh, prioritatea numărul 1, mai ales pentru uh, comisarul responsabil cu agricultura. De 2 ani și jumătate încoace am investit foarte mult în simplificare Uh, în simplificarea arsenalului uh, instrumentelor politice din cadrul PAC. Am început uh, cu plățile cuplate, am continuat cu sistemul de control, cu al doilea pilon, cu sisteme de control preliminar și așa mai departe. Vreau să spun, practic, că actul delegat asupra căruia ne aplecăm atenția acum și pe care dorim să-l adoptăm este un act delegat care răspunde la aceste preocupări, adică dorim să avem ceva mai simplu, un cadru nepolitic politici mai uh, simple uh, și mai uh, eficace. Am înțeles din diverse intervenții că s-a făcut critici în numele organizațiilor fermierilor, în numele organizațiilor cetățenești, sau a ONG-urilor, uh, cum că obiectivele noastre de mediu n-ar fi fost uh, suficiente de uh, ambițioase, că sistemul nostru ar fi foarte complicat și greu de pus în practică în viața de zi cu zi a agricultorilor. Acest act delegat răspunde exact la aceste preocupări. El dorește să simplifice cadrul și în același timp dorește ca politica de ecologizare să devină mai eficace într-un sistem uh, care aduce beneficii pentru toată lumea. Fermierii trebuie să integreze ecologizarea în practicile lor uh, agricole de zi cu zi uh, pentru a atinge anumite obiective de mediu. Deja de 2 ani uh, lucrăm împreună cu uh, producătorii agricoli uh, și mai ales cu ONG-urile de mediu pentru a încerca deci să găsim niște propuneri concrete. Am organizat și o consultare publică, am primit aproape 3300 de răspunsuri, 85% dintre cei care au intervenit în discuție erau fermieri. Așadar am încercat să ținem cont uh, la maximum de uh, toți cei uh, care au intervenit în discuțiile noastre, de toți partenerii noștri. Am purtat așadar aceste discuții pentru a simplifica politica, pentru a avea performanță și eficacitate, uh, având în vedere obiectivul de mediu. Aceste propuneri de acte delegate pot uh, să pară uh, Uh, că ne parvin prea devreme sau că sunt prea ambițioase, însă deja există din 2014 un angajament uh, ferm al uh, Comisiei pe care l-am anunțat și în prezentarea mea. Deja de 2 ani, în 2015 și în 2016, de mai multe ori, s-au făcut solicitări ferme pentru a simplifica și reconsolida aceste instrumente politice, însă e clar că aceste măsuri nu vizează decât actul uh, delegat, nu actul de bază. Schimbăm uh, actul de bază doar într-o perspectivă pe termen uh, mediu, nu acum. Ne gândim așadar la perioada de după 2020 pentru viitoarea reformă a politicii agricole comune. Sunt anumite preocupări uh, care au fost uh, menționate în legătură cu impactul asupra culturilor uh, de proteine sau a culturilor plantelor care fixează azotul. Din această perspectivă, țin să reamintesc că, că producția plantelor pentru proteine în Uniunea Europeană este importantă. Ea trebuie însă să fie bine uh, delimitată uh, de uh, acele zone de interes ecologic pentru a facilita, pe de o parte, producția de proteine, căci deja vedem de câțiva ani încoace că aceste plante iau teren Același lucru este valabil și cu plantele care fixează azotul. În cel de-al doilea pilon ne-am gândit să existe anumite stimulente pentru a dezvolta anumite filiere în acest sens. Această politică de sprijin pentru aceste uh, plante uh, vizează și interesul uh, zonelor de uh, interes ecologic. Ne interesează așadar păstrarea și dezvoltarea diversității totodată. Cât privește protecția uh, culturilor pe aceste zone de interes ecologic, uh, e bine, toate acestea intră în contradicție cu uh, obiectivul biodiversității, protecției calității apei și protecției uh, mediului în general. Din această perspectivă trebuie spus că trebuie să reținem caracterul limitat al acestor intervenții, pentru că nu vizăm decât suprafețele de interes ecologic, uh, deci uh, doar uh, acele zone sunt vizate, 5% deci din terenul arabil. Dacă producția plantelor care fixează azotul poate să se confrunte cu anumite constrângeri, asta nu vizează decât acele uh, uh, culturi uh, și nu și uh, culturile uh, de uh, leguminoase sau de cereale. Deci uh, impactul este destul de limitat. Există însă tehnici alternative de control uh, al uh, buruienilor uh, Uh, mijloace uh, fitosanitare care exclud pesticidele. Sunt anumite tehnici culturale însă care permit remedierea anumitor uh, probleme, așadar folosirea produselor de protecție a culturilor pentru anumite plante nu este neapărat ceva de neevitat. Un alt element pe care aș dori să-l menționez este simplificarea prin introducerea interdicției anunțate cu privire la protecția culturilor. Se susțin practic fermierii care fac agricultură uh, ecologică. În cadrul ecologizării trebuie să reamintesc uh, că, că 15 țări deja interzic uh, utilizarea produselor de protecție a culturilor pentru plantele cu cultură scurtă Franța, Belgia, Olanda, Germania sunt uh, state care vizează astfel de măsuri și pentru culturile secundare, cât și pentru culturile care fixează azotul. În ceea ce privește controlul, propunerea Comisiei este să simplifice uh, controlele, să se asigure că vor exista controle administrative în baza unor declarații și, de asemenea, și controle vizuale la fața locului pentru a consolida eficacitatea uh, suprafețelor de interes uh, ecologic. Practic, să simplificăm prin controle flexibile uh, toată această situație. Aplicarea interdicției uh, ține și de durata prezenței și mă refer aici mai ales la uh, culturile secundare, catch crops, care pot să aibă o perioadă de retenție de maxim 8 săptămâni. De aici interdicția utilizării uh, unor substanțe de protecție a culturilor. Vorbim deci de 8 săptămâni, în alte state 10, în altele 12, deci practic uh, acționăm pentru a deveni coerenți cu uh, definițiile acestor termene limită. În ceea ce privește detaliile acestei uh, propuneri, e bine, propunerea aceasta a fost discutată în mai multe rânduri de experți, de Parlamentul European, uh, de grupuri de dialog uh, ale societății civile și așa mai departe. Practic, sunt chestiuni care au fost dezbătute în ianuarie, au fost dezbătute și în Consiliu. Așa se petrec lucrurile cu actele delegate ale Comisiei. Toate părțile interesate, așadar, s-au putut uh, exprima. Această propunere de uh, act delegat uh, va face obiectul unei adoptări în primul trimestru și, bineînțeles, se va ține cont de toate luările de poziții, de toate observațiile, comentariile um, pe care le-ați enumerat dumneavoastră în această seară. Toate acestea se vor petrece în primul trimestru. Apoi, în ceea ce privește uh, aspectul legat de păduri, marile suprafețe de păduri, uh, e bine, se susțin inițiativele care merg înspre împădurire, mai ales prin cel de-al doilea uh, pilon. Sunt chestiuni uh, care sunt favorizate și prin zonele de interes ecologic. E ceva ce se poate uh, Uh, firește uh, pune în aplicare în cadrul PAC, câtă vreme se respectă anumite uh, limite, adică producția trebuie să poată fi continuată pe respectivele parcele. Firește, putem planta arbori, însă aceștia nu trebuie să împiedice um, plățile directe care parvin fermierilor prin primul pilon. Da, firește, aceste măsuri pot fi uh, susținute. În ce privește simplificarea cel de-al doilea pilon, cum am uh, spus, uh, deja am avut uh, o primă etapă de simplificare în legătură cu acest al doilea pilon și vom continua pas cu pas. Procesul, deci, va continua în următoarele luni și în următorii uh, ani pentru cel de-al doilea pilon. În ceea ce privește evaluarea și momentul la care Comisia va evalua punerea în aplicare acestor noi instru- instrumente, în ceea ce privește reforma PAP, e bine, evaluările acestea sunt uh, externalizate și vizează mai ales uh, instrumentele politice pentru a vedea în ce măsură ele ne-au permis atingerea obiectivelor uh, agricole și apoi vrem să vedem dacă ceea ce am făcut noi am făcut uh, într-o manieră cât se poate de simplă, reducând la maximum sarcinile administrative. Până la sfârșitul lui 2017 începește ecologizarea, vom face această evaluare. Până la finalul 2018 vom face un raport mai general pentru uh, întreaga politică agricolă comună. Uh, este clar că pentru această propunere de act delegat despre care vorbim acum, ecologizarea, uh, vorbim despre activități pe termen mediu ale Comisiei. După, un prim, uh, după prima analiză celor ce se întâmplă în statele membre și după primele consultări organizate cu administrație publice, ONG-uri, fermieri și așa mai departe, uh, am gândit acest pachet, dar evaluarea continuă. Dificultatea în ce privește ecologizarea este că impactul oricăror schimbări politice uh, asupra apei, asupra biodiversității, asupra solului, asupra calității aerului sunt uh, uh, niște efecte care pot să treneze pe durata a câțiva ani. În baza rezultatelor primelor evaluări și consultări am ajuns la acest pachet. Cred că am acoperit uh, aspectele esențiale, cele care au uh, fost amintite în intervenții. Dacă mai doriți și alte detalii, aș putea să revin. Un ultim detaliu, dacă mai permiteți, domnule președinte. Aș Marea majoritate a propunerilor care au fost uh, făcute se referă la articolul 45 din uh, actul delegat, deci este clar că odată ce vom dori uh, să modificăm diferitele elemente ale aceluiași articol, vom putea să o facem prin acte delegate unice care să acopere toate aceste elemente. Firește, nu putem scinda toate aceste propuneri în diferite acte delegate și mă opresc aici. Dziękujemy w tym momencie. Președintele, mulțumim foarte mult. Însă să știți că mai avem încă o întrebare din partea domnului Des. Mai dorește cineva să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Colegii, dați-mi voie să fac următoarea observație. Data viitoare, sau dacă la ultima reformă PAC Comisia ar fi, um, ar fi coordonat mai bine actele delegate cu uh, Comisia Agri, ei bine, n-ar fi fost necesare modificările acestea pe care le discutăm în momentul de față. Cu ani în urmă, noi am atras atenția Comisiei Europene că așa ceva nu se poate și iată că până la urmă tot la vorba noastră ați ajuns. Uh, domnului Hoisling uh, vreau, vreau, domnului Hoisling vreau să-i spun că, uh, într-adevăr, pesticidele pot să nu fie folosite și recoltele n-au neapărat de suferit. Domnul Hoisling este așa, ușor de rea credință. Uh, ei bine, cred că ar fi trebuit să-mi ascultă cu mai multă atenție uh, intervenția. În orice caz, uh, pesticidele sunt uh, o problemă uh, spinoasă pe care însă va trebui să o tratăm. Pitanie. Președintele, mulțumesc tuturor. A fost un schimb de opinii foarte rodnic. Eventual mai sunt întrebări către domnul director? Se pare că nu. Atunci am să dau încă o dată cuvântul domnului director general. Și e clar că există un întreg context politic în această ultimă întrebare. Uh, referitor la munca depusă de comisarul precedent. Însă, în orice caz, o, o, ar fi bine să avem și un aviz din partea comisarului actual. Domnule director general, dumneavoastră ați spus că e în mod foarte politicos că poate calea cea mai simplă și rapidă pentru a simplifica situația. Acum, noi am vrea ca acest val de simplificare să fie la înălțimea așteptărilor noastre și a așteptărilor fermierilor. Evident, noi înțelegem foarte bine că există foarte multe legături cu cheltuielile pe care le facem în ecologizare, în împădurire și așa mai departe. Banii sunt cheltuiți și pe asta. Dar. Da? Vă rog? Oh, bine, eu sunt foarte supărat și uh, fermierii, până la urmă, gândesc întotdeauna în cicluri. Mi se pare că leguminoasele pe zonele acestea de interes ecologic au fost un mare pas înainte. Dintr-o dată, numărul de hectare cultivate în Germania a crescut enorm. De ce? Și asta mă fascinează. De ce uh, Comisia Europeană nu acceptă propunerile majorității Comisiei Agri. De ce Comisia Europeană nu ascultă Parlamentul European? Eu vreau să vă sfătuiesc să scindați acest act delegat, să nu mai schimbați regulile care funcționează în momentul de față și cu care fermierii s-au obișnuit deja. Nu distrugeți toată strategia aceasta care începe să funcționeze cu privire la proteinele. Panie dyrektorze, nie musi pan odpowiadać, ale jeśli pan chce... Domnule director, nu mai trebuie să răspundeți. Puteți, dacă doriți să interveniți, vă mai acord un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ă, în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră de a avea și alte valuri, poate mai ambițioase de, în materie de simplificare, vreau să precizez că în momentul de față, mai ales în ceea ce privește plățile directe și ecologizarea, avem patru valuri importante de simplificare. Uh, și Acum un an de zile, domnul comisar Hogan pentru agricultură a venit și a prezentat diferitele propuneri și decizii în materie de simplificare, de ecologizare, propriu-zis. Deci primul val, așa, cel mai important, vor mai fi și alte elemente, alte valuri de simplificare, Mă refer, spre exemplu, la reducerea plăților ecologice în cazul în care există o neconformitate comparativ cu obligațiile de ecologizare. O propunere uh, de act delegat în acest sens a fost făcută de Comisia Europeană pentru a putea reduce eventual plățile dacă agricultorii nu-și respectă pe deplin obligațiile. Vrem ca sistemul să fie mai proporțional, mai corect, mai just, mai echitabil comparativ cu cel precedent. Deci, iată, un alt val de simplificare sosește și apoi, în ceea ce vrește plantele care fixează azotul, eu cred că e un element deosebit de important, esențial pentru Uniunea Europeană. Și de aceea nu trebuie ca să ne ascundem în spatele uh, unui copac și să nu vedem pădurea. Uh, aici e vorba de o problemă importantă, pentru că plantele acestea care fixează azotul vin în contextul zonelor de interes ecologic. În Germania, în 2015, 6,35% din terenurile arabile au fost declarate drept zone de interes ecologic. 6,35%, iar culturile care fixează azotul reprezentau doar 0,7% din procentul acesta de 6,35%. Deci și fără aceste plante care fixează azotul, Germania oricum și-a fi îndeplinit pragul acela minim obligatoriu de 5% asta așa câteva cifre, în așa fel încât să resituăm contextul într-o dezbatere într-un context. Evident, aici discutăm despre suprafețele acestor zone de interes ecologic. Acum e foarte clar și vedem asta deja de trei ani de zile, că e posibil să folosești acele plante leguminoase bogate în proteine, fără să vii neapărat și să le dezvolți pe acele zone de interes ecologic, care ele au un obiectiv diferit, foarte precis, și anume de a îmbunătăți biodiversitatea. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy za to dodatkowe spotkanie, dodatkowe wyjaśnienie. Președintele, mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii suplimentare, explicații suplimentare. Dar v-am rugat de asemenea și să ascultați și să înțelegeți și intențiile care se află la baza comentariilor făcute de către deputații europeni. Pentru că toate acești toți acești deputați vorbesc în numele agricultorilor. Vă mulțumesc tuturor. Următoarea noastră ședință va avea loc pe 27 februarie, într-o luni, cu începere de la ora 15. Vă urez o seară plăcută la Strasburg.